Dear colleagues, please, may I ask you... Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locul în sală astfel încât să putem începe. Avem o întâlnire comună a celor două comisii. Îmi cer scuze pentru întârziere, asta se datorează votului care a avut loc. Nu ne-am așteptat să fie așa, dar um, Așa s-a întâmplat. Așa, dar încă o dată scuze în partea colegilor de la Empel. Vă rog frumos să luați loc și coordonatorii ar fi bine să ia loc. După cum știți, ne aflăm într-o reuniune comună Ample Econ pentru a discuta cu Valdis Dombrovskis, vicepreședinte al Comisiei competent pentru uh, zona euro și dialogul social. De asemenea, este prez, eh, prezentă doamna Marianne Tyson, membra Comisiei eh, și comisarul Pierre Moscovici. Bine ați venit, eh, doamnă și domnilor comisari. Suntem aici pentru a discuta împreună cu dumneavoastră recomandările specifice de țară, proiectul de recomandări. Știți că parcurgem împreună o procedură uh, Uh, comună și uh, Consiliul din iulie va adopta uh, forma finală a recomandărilor. Aceste recomandări sunt extrem de relevante și recunoaștem efortul întreprins pentru a conferi acestui exercițiu o relevanță și coerență orizontală. Prin aceste recomandări, Comisia dorește să-și uh, contureze poziția și politica în uh, cadrul așa numitului triunghi de coeziune, consolidare fiscală, reforme structurale și instituționale. De asemenea, uh, este în curs de evaluare nevoia de a se ține cont de evoluția fiscală la nivel global pentru a ne ajusta politicile proprii la aceste standarde. Trebuie ca politicile noastre economice și fiscale să fie de natură să stimuleze relansarea economică și creșterea. Acum, fără întârziere. Îi dau cuvântul uh, primului comisar. Valdis Dombrovskis este primul comisar înscris la cuvânt. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, Chair, honorable... Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, îmi face plăcere să fiu aici alături de colegii mei uh, Tyson și Moscovici pentru a vă prezenta prioritățile noastre în domeniul politicilor economice și fiscale în următoarele 12-18 luni. Semestrul european este uh, cadrul uh, propice pentru a formula astfel de politici și politicile noastre s-au îmbunătățit datorită semestrului european. Acum, în al cincilea an la rând, asistăm la o creștere economică și uh, suntem uh, comparabili cu economiile Statelor Unite și Japoniei. Gradul de ocupare a ajuns la 233 de milioane, cel mai mare grad de ocupare din istorie și uh, rata șomajului este în declin finanțările publice sunt uh, și ele din ce în ce mai bune. Acest lucru se reflectă în reducerea uh, procedurilor de infringement pentru defășirea uh, deficitului de balanță comercială și o serie de țări sunt în curs de a-și atinge obiectivele pe termen mediu pentru 2017-2018, deci uh, nu mai, au, uh, nu mai primesc uh, recomandări specifice de țară privind creșterea. Din păcate, asistăm și la devieri de la aceste eforturi de ajustare pe termen mediu, tocmai de aceea Italia a fost nevoită să ia măsuri uh, speciale în valoare de 0,2% în PIB pentru a se ajusta. În România constatăm de asemenea o deviere semnificativă de la cursul stabilit pentru 2016. Mai multe detalii uh, veți primi în curând. Totuși, cu toate acestea, uh, redresarea economică este încă fragilă și trecerea de la uh, șomajul uh, crescut uh, prin uh, îndatorare ale statelor membre la productivitate și creștere este încă în curs de desfășurare. Economiile europene trebuie să devină mai competitive și mai solide. Trebuie de asemenea ca economică, economia să fie mai inclusivă pentru ca toții să beneficiem de creștere și asta peste tot în UE, nu doar în anumite țări. Iată care sunt uh, obiectivele eforturilor noastre de reformă pe care le recomandăm. Recomandările noastre se grupează în trei uh, priorități. Creșterea investițiilor, uh, reforme structurale și noi politici fiscale și economice. Toate aceste priorități sunt adaptate la statele membre și sunt uh, revelate cele mai importante uh, probleme și urgențe care trebuie rezolvate. Recomandările sunt uh, făcute, recomandările au fost făcute și pentru zona euro în noiembrie anul trecut. Nivelul specific al recomandărilor reflectă provocările cu care se confruntă fiecare stat membru. Tocmai de aceea, recomandările sunt tot mai uh, uh, specifice. Pentru Cipru, Italia și Portugalia, Comisia a găsit că angajamentele de reformă sunt incluse deja în programe de reformă suficient de uh, ambițioase, deci nu este nevoie de o procedură specială a Comisiei pentru redresarea unor dezechilibre macroeconomice. Am intensificat și dialogul cu guvernele, parlamentele naționale, partenerii sociali și alți uh, factori implicați pentru a se consulta uh, mai bine cu partenerii sociali la nivel național. Am vizitat uh, statele membre și am avut întâlnire cu membrii ai instituțiilor decidente și cu instituții și părți interesate. Avem nevoie de eh, oameni bine pregătiți, eh, cu eh, aptitudinile necesare inovării și investițiilor și avem nevoie de o protecție socială care să ofere sprijin acelora care sunt într-o situație dificilă. Observăm că statele membre fac efortul pentru a implementa reformele, dar unele consemnează doar uh, progrese limitate. Am uh, luat uh, măsuri în domeniul guvernanței fiscale, politicilor fiscale și ocupării. Așadar, se consemnează un progres de la criză încoace, atât în diferite sectoare, cât și în timp susținem statele membre în implementarea efectivă a reformelor. Avem acum un instrument dedicat, un program pentru sprijinirea reformelor structurale și multe state membre și-au exprimat deja interesul uh, pentru a primi uh, asistență uh, specializată. De altfel, posibilitățile de accesare sunt uh, conținute în recomandările noastre specifice pe țară. Mulțumesc și acum aș da cuvântul domnului comisar Moscovici. Mulțumesc, doamnelor și domnilor deputați, domnule președinte. În... Doresc să vă prezint alături de cei doi colegi ai mei uh, o trecere în revistă a situației bugetare uh, care este în preocuparea Comisiei Europene pentru că trebuie să pregătim până la urmă bugetul pentru anul 2018 care se înscrie într-un context politic și economic foarte precis pe plan politic, se articulează cu dorința noastră, obiectivul nostru politic de a dinamiza creșterea și uh, să creăm locuri de muncă și este nevoie de finalizarea unui document de reflexie în legătură cu Uniunea Economică și Monetară pe care o vom prezenta mâine. Pe plan economic eh, este nevoie de eh, o stabilizare a situației economice care este încă fragilă și atipică, pentru că ne aflăm după o perioadă de criză și investițiile încă sunt eh, prea slabe pentru a putea să îmbunătățim situația economică. Deși politica monetară a fost ajustată de către Banca Centrală Europeană la situația existentă. Continuă să existe încă unele probleme în zona euro. În acest context dorim să aplicăm unele reguli pe care le considerăm a fi uh, înțelepte pentru o stabilizare economică și pentru o susținere a finanțelor publice. Ce facem concret? Dorim să utilizăm o marjă bugetară pentru investiții, pentru infrastructură și pentru cercetare și dezvoltare, pentru că tot ce ține de cercetare și dezvoltare poate să aibă efecte pozitive și transmitem din acest punct de vedere un mesaj Germaniei și țărilor de jos pentru celelalte țări, de asemenea, este nevoie de anumite ajustări pentru creștere și pentru crearea de locuri de muncă. Aceste recomandări au fost luate pentru că este nevoie ca procedurile de deficit excesiv, care în mod special au fost încheiate în Croația și în Portugalia, să fie încheiate și în alte țări, pentru că deja este o veste foarte bună. Grecia, de asemenea, a reușit să-și reducă deficitul excesiv ceea ce demonstrează că poate să depășească acest impas. Dar noi în continuare avem discuții în ce privește încheierea celei de-a doua revizuire a programului cu Grecia. Vom vorbi despre asta peste câteva zile. Și pentru că discuțiile sunt încă în curs, Comisia uh, a uh, decis uh, să recurgă la proceduri juridice abia în momentul finalizării acestor analize, pentru ca procesul de redresare să fie solid și în Grecia. După aceea, dar oricum este o veste bună pentru Europa și pentru Grecia. Trebuie să reținem că uh, numărul țărilor care respectă pactul fiscal uh, este uh, mare. Dar trebuie să amintim că încă există 20, au existat 24 de state la nivelul anului 2011 care au avut un deficit excesiv. Acum sunt două, trei, dar eu cred că și acestea vor reuși să își revină, pentru că ne-am propus uh, ca deficitul uh, să scadă pentru uh, perioada următoare la 1,4. Există deci, în Spania încă un deficit excesiv și în Franța de asemenea, deci există recomandări ale Consiliului uh, care urmează să fie respectate pentru redesare. pentru că până la urmă pactul fiscal are un efect preventiv și Comisia a adoptat un raport care se numește raportul 126.3 uh, în ce privește criteriile pentru Belgia și Finlanda, dar uh, Belgia în continuare uh, trebuie să facă eforturi bugetare suplimentare pentru a uh, respecta prevederile tratatului. Iar în ce eh, privește Finlanda, am avut eh, un schimb de vedere cu guvernul finlandez. Îi eh, acordăm o flexibilitate suplimentară, iar acest tip de flexibilitate se acordă și Lituaniei în ce privește reforma sistemului de pensii. În ce privește Italia, Italia a adoptat măsuri bugetare suplimentare care ne vor permite să acceptăm că se conformează prevederile. Iar în România, pentru 2017, Comisia propune presupune uh, uh, o corectare a măsurilor uh, pentru ca obiectivele bugetare pe termen mediu pentru 2016 să poată fi aplicate în continuare. Este o devia, deviere semnificativă pe care o constatăm în clipa de față. Deci lansăm o alertă în legătură cu uh, situația bugetară. Am transmis acest uh, mesaj și în cadrul Consiliului ECOFIN săptămâna trecută. Astea ar fi, doamnelor și domnilor, foarte pe scurt, uh, câteva informații în legătură cu situația bugetară a statelor membre. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Moscovici, și dăm cuvântul acum doamnei Tyson. Uh, dear President, Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, semestrul din acest an, exercițiul, reprezintă un punct de cotitură pentru că am ajuns la jumătatea mandatului Comisiei. Din prima zi, prioritatea noastră a fost să restaurăm uh, creșterea, locurilor de muncă și coeziunea socială, să ne asigurăm că Într-adevăr, Europa este o Europa socială și astăzi, în fața dumneavoastră, pot spune cu încredere că am ajuns departe. Aproximativ 330 de milioane de oameni au fost angajați în UE în 2016, cea mai mare cifră de până acum, prin comparație cu acum 3 ani, când s-au creat doar peste 6 milioane de locuri de muncă. Există în continuare 19 milioane de șomeri, dar șomajul a scăzut la 8%, cel mai scăzut nivel din 2009 încoace. Acestea fiind spuse, suntem perfect conștienți că mai sunt multe de făcut. Inegalitățile cresc în Europa și sărăcia este în scădere, dar este în continuare la nivel mare. Inegalitățile sunt o preocupare importantă pentru Comisie, pentru că știm cu toții că au efecte corozive asupra uh, prospectelor noastre economice și asupra aspectelor sociale. Și de aceea ne-am concentrat foarte tare pe aceste aspecte. În primul rând, în semestrul european. E un lucru foarte clar care reiese în uh, comunicarea pe care am făcut-o. Cerem statelor membre să țină cont de impactul social al reformelor pe care le întreprind. Și acest lucru trebuie să se facă în planificare, în secvențiere și apoi în monitorizarea implementării acestor planuri. Solicităm statelor membre să se asigure că reforma încurajează perspectivele de mobilitate socială și reușesc să uh, acapareze aceste goluri. Apoi, și noi suntem mai atenți la considerațiile sociale atunci când facem uh, politici lucru care reiese din pilonul social, care se concentrează pe lupta împotriva inegalităților. Semestrul european a devenit un instrument important pe care trebuie să-l punem în acțiune. Principiile pilonului au influențat deja recomandările noastre pentru 2017 și o să vă dau câteva exemple. Primul principiu se referă la importanța educației, a formării și a învățării pe tot parcursul vieții și trebuie să ne asigurăm că toți oamenii din Europa au acces la cele mai bune oportunități de învățare, pentru că asta va determina șansele pe care le au în viață, precum și competitivitatea Uniunii noastre. Companiile noastre au nevoie de talent pentru a prospera. Tocmai de aceea solicităm în continuare reforme în acest sens. Pilonul solicită de asemenea și piețele ale muncii inclusive, care să uh, vină cu locuri de muncă mai bune, ceea ce reprezintă o prioritate care va rămâne prioritate și în anii următori. E nevoie de salarii corecte care să ofere un standard decent de viață și acest lucru se reflectă în unele recomandări și către anumite state membre unde solicităm ca creșterea economică să se reflecte în salarii. Partenerii sociale au un rol fundamental aici și tocmai de aceea solicităm statelor membre să crească capacitatea de dialog social acolo unde este cazul. De asemenea, solicităm și sisteme de protecție socială, ceea ce reprezintă o investiție reală în oameni în Europa. Recomandările noastre vor să rezolve inegalitățile prin sisteme de protecție mai adecvate și prin acces echitabil la uh, îngrijiri de sănătate sau la îngrijirea copilului. Stimate domnule președinte, stimați uh, eurodeputați, datorită unor eforturi de reformă decisive și dificile, am văzut uh, rezultate pozitive de la redresarea economică din 2013. Uh, dar nu trebuie să ne culcăm pe lauri. Trebuie să oferim rezultate care să atingă toți cetățenii europeni. Pilonul drepturilor sociale reprezintă un cadru de referință pentru a atinge aceste obiective și semestrul european este cheie pentru a face procesul reformelor la nivel național. Acum ține de autoritățile naționale, și de partenerii sociali să lucreze împreună cu noi pentru o Europa prosperă și socială. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum începem cu o sesiune de întrebări și răspunsuri pentru a face față întârzierii, propun să uh, legăm cele două blocuri de întrebări și răspunsuri. Și aș dori să subliniez că ceea ce a spus domnul Moscovici în privința eficienței regulilor, mai ales atunci când acestea sunt aplicate în mod inteligent, ceea ce se vede deja, pentru că trei țări din 24 uh, deja au reușit să nu mai aibă un deficit atât de mare, este un rezultat impresionant primul uh, vorbitor, Gunnar Hockmark. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumim pentru prezentare. Cred că trebuie să salutăm faptul că ne aflăm într-o situație mai bună, că performăm mai bine, dar asta nu înseamnă că suntem deja bine. Redresarea pe care, la care am asistat este o redresare prezentată în cifre agregate. Adică ca și când uh, ai avea picioarele în cuptor și capul în frigider și temperatura medie este una sănătoasă. Deci cifrele acestea agregate uh, ne spun ceva, dar nu tot. Pentru că dacă ne uităm la creșterea pe cap de locuitor, per capita, este foarte redusă totuși. În unele state membre avem o creștere absolut insuficientă cifra de șomaj de 8% înseamnă că într-un uh, număr de state membre avem uh, șomaj mult mai mare decât 8% uh, și sunt foarte mulți oameni care nici nu au intrat sau nu au fost înregistrați pe piața forței de muncă. Și atunci trebuie să definim foarte bine standardele după care se măsoară creșterea. Aș vrea să vă rog, în primul rând, domnule comisar Dombrovskis, dar și să rog și pe ceilalți doi comisari, să ne spună cum putem să cum putem să stabilim uh, de ținte mai ambițioase pentru creștere? Trebuie să avem înainte de toate o coeziune structurată. În economiile noastre vedem că există reforme structurale la diferite nivele și în diferite grade de etape de implementare. Uh, nu trebuie doar să vorbim despre aceste reforme structurale, dar trebuie uh, să întreprindem mai multe reforme structurale uh, acolo unde creșterea este mai mică sau potențialul de creștere este mai mic. Aici trebuie să facem mult mai mult decât în alte țări. Deci aici, dacă puteți să elaborați, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, Claude Velen. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Este într-adevăr un moment important, eh, recomandările pentru fiecare țară Trebuie să determinăm o relansare a creșterii, a investițiilor și să analizăm situația finanțelor publice. În ce privește investițiile, ele produc deja uh, efecte, dar creșterea economică este prea slabă pentru a putea reduce rata șomajului care este încă ridicată pentru a ajunge la un nivel mulțumitor. Cele două obiective, relansarea investițiilor, a creșterii economice și bună administrare a finanțelor finanțelor publice, într-un fel, pot fi cu efecte contradictorii. Dacă mă gândesc la recomandările făcute pentru țara mea, pentru Belgia, este vorba de o slabă calitate a infrastructurii, dar care, de asemenea, este rezultatul unei subfinanțări, pentru că trebuie respectată, până la urmă, o regulă de administrare a finanțelor publice. Iar același lucru îl vedem în domeniul educației, în domeniul cercetării, Uh, pentru dezvoltare și în politicile sociale care trebuie să fie promovate. Deci cum, uh, știu că se fac eforturi, dar cum putem reduce această contradicție între cele două elemente? Pentru că uh, știu că doriți să acționați pentru a reduce inegalitățile, dar aș vrea să vă aud și în ce privește stimularea dialogului social, care este indispensabil pentru coeziunea socială ce puteți face pentru a stimula acest dialog? Mulțumesc. Amintesc vorbitorilor că dispun de un minut și jumătate. Pervanș Perez, următoarea intervenție. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, doamnă comisar. Mulțumesc pentru această trecere în revistă a situației care a fost prezentată destul de senin în ce privește recomandările specifice pentru toate țările. Dar trebuie să ne gândim și la un instrument care trebuie să demonstreze o mai bună coordonare pe plan european în domeniul fiscalității, iar în ce privește reformele pe care doriți ca statele membre să le transpună în practică Uh, trebuie să avem în vedere și politicile fiscale ale statelor membre, pentru că există recomandări făcute unor state membre, dar aș vrea ca împreună cu dumneavoastră să vedem în ce măsură și cum vedeți dumneavoastră că statele membre vor opera reforme care să permită, pe de o parte, un mai bun echilibru între eh, fiscalitatea capitalului și fiscalizarea muncii, și pentru că uh, există îngrijorări și în ce privește fiscalizarea uh, salariilor mici și după aceea relația între o fiscalizare care stimulează până la urmă îndatorarea uh, și investiții ca instrument de creștere. Pentru că mie mi se pare că sunt elemente care trebuie avut în vedere când se fac recomandări specifice pentru fiecare țară, pentru că ele pot avea până la urmă un impact asupra dezvoltării. Mulțumesc, Maria Arena. Merci. Uh, je les prop- uh, mulțumesc. În ce privește propunerile lui Claude Rolen, în ce privește recomandările specifice, sigur că există câteodată proceduri de ieșire din deficitul excesiv dar întrebarea pe care mi-o pun este care este legătura între măsurile bugetare și agravarea inegalităților care există astăzi în Europa. Dispunem de indicatori suficienți pentru uh, a vedea dacă o țară care iese din uh, deficitul excesiv dispune și de instrumentele necesare pentru a mai reduce din inegalități. Pentru că uh, Sigur, uh, uh, Comisia dorește să combată uh, sărăcia în Europa, dar în ce privește flexibilitatea locurilor de muncă, este oare soluția cea mai bună? Pentru că această flexibilitate poate până la urmă să sporească sărăcia și să creeze probleme și femeilor care caută un loc de muncă. Deci, ă, din acest punct de vedere, trebuie să ne gândim și la dificultățile care există în anumite state în ce privește accesul femeilor la locurile de muncă. Nu există nici suficiente investiții pentru tranziția ă, în sectorul energetic, pentru că și ă, aici trebuie să avem demersuri. Tranziția în sectorul energetic, până la urmă, protejează planeta. Mulțumesc. Bernd Lucke. Vielen Dank, Herr Fuss. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru domnul comisar Dombrovskis. Comisia critică uh, în repetate rânduri excedentul de balanță comercială a Germaniei. Vreau să întreb uh, care, ce tip de analiză economică stă la baza acestei, acestor critici? Uh, criticați excedentul Uh, general sau excedentul în domeniul uh, comerțului cu mărfuri și serviciilor. Pentru că uh, Germania, de pildă, se consideră în cazul Germaniei că ar trebui crește, crescute investițiile publice. Credeți că o creștere a investițiilor publice ar uh, avea ca și consecință o scădere uh, sau o reducere a exporturilor de mărfuri în alte țări sau că, uh, din potrivă, creșterea excedentului la, la comercial la servicii și produse ar urma să sporească dacă s-ar spori investițiile publice. Um, balanța comercială a Germaniei în prezent se constituie într-o bună parte și din uh, uh, dobânzile și uh, aportul de capital din împrumuturi pe care Germania le-a făcut în trecut. Dacă s-a ținut cont de acest, această situație de fapt. Mulțumesc. Thank you. Ulrike Trebesius. Mulțumesc, Ulrike Trebesius. Ja, vielen Dank. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Chiar dumneavoastră ați spus că fiecare stat membru uh, are nevoie de propria sa investiție, uh, propriul său program de investiții, așa cum a spus și domnul comisar Dombrovskis, uh, pe măsura condițiilor sale specifice. Adică nu există o, o măsură aplicabilă tuturor statelor membre, one size fits all. Însă, dacă privim aceste propuneri, recomandări pe care le faceți, pare că, de fapt, propuneți o, o suspendare a pilonului social, cel puțin temporar, pentru toate statele membre. Dar, totuși, trebuie să existe standarde sociale în continuare și statele membre trebuie să aibă um, capacitățile uh, bugetare și fiscale de a finanța serviciile sociale. Având în vedere uh, situația actuală, uh, nevoile sociale actuale ale UE sunt o mare provocare pentru anumite state membre. Unele state au posibilitatea de a pune în aplicare reguli de protecție socială suplimentare, altele însă mai slabe din punct de vedere economic, um, în special din estul Europei, au uh, o problemă în a pune în aplicare anumite uh, reguli de asistență socială pe care le propuneți. Și atunci întreb cum vrea Comisia să introducă pilonul social, dar în același timp să promoveze și să asiste țările în respectarea obiectivelor pe care le au. Merci, Monsieur le Président. Merci. Mulțumesc, uh, Domnule președinte, mulțumesc și uh, echipei pe care mă bucur să o revăd ca la fiecare semestru pentru o dezbatere între noi. Cum să nu ne bucurăm într-o oarecare măsură când vedem că multe țări au făcut progrese notabile? Bineînțeles, Uh, circunscripția mea nu se numără printre ele, dar, cum spuneam, vedem că lucrurile merg în uh, direcția cea bună, dar merg încet, înșor, încetișor. Și nu ar trebui să fie un foc de artificii, mai ales atunci când problemele structurale continuă. Mă bucur foarte mult să aud două cuvinte, productivitatea și inegalitățile, care vor predomina, mai ales uh, inegalitățile care nu fac decât să adâncească, practic, sprijinul nostru politic. Și va trebui să le luăm uh, în serios. Mă bucur să aud acest lucru, dar vreau să fac și lucruri practice. Dar în special aș dori să invit Comisia să meargă un pic mai departe în ceea ce privește viziunea structurală pentru că lucrurile se desfășoară prea pe termen scurt. Să zicem că țările uh, nu se lasă duse de nas tot timpul. O să folosesc trei minute, domnule președinte, că uh, știu că după aceea nu mai am nevoie. Spre exemplu, Comisia cere circunscripției mele să aibă un buget solid și așa mai departe și stabilitate. Foarte bine. E foarte bine atunci când avem un buget uh, cu cifre clare dar poate nu știe că cu acest buget s-a instalat o inegalitate foarte puternică în Spania, care va produce deficite publice în Spania pe viitor. Și acest lucru ar trebui știut. Și de aceea ar trebui să ne aplecăm mai mult asupra aspectelor structurale și să ne uităm mai mult uh, la o dimensiune mai lungă decât uh, semestrul. Trebuie să vedem dacă, într-adevăr, rezultatele sunt bune. Există țări precum a mea în care politica energetică ne condamnă să fim săraci și să avem șomaj uh, timp de decenii întregi. Și trebuie să vorbim și despre asta. De asemenea, austeritatea care a făcut mult rău Europei este de natură germană, pentru că Germania trebuie să le permită cetățenilor să trăiască mai bine și să cheltuiască mai mult. Și au și dreptul și capacitatea să facă asta. Cam asta ar fi tot din punct de vedere economic, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul a folosit și timpul unui alt coleg al de care nu este prezent. Și acum avem un pri, o primă rundă de răspunsuri din partea comisarilor. Cine dorește să înceapă? Domnul Dombrovskis. Uh. Uh, thank you, uh, uh, colleagues, for the questions. Mulțumesc, stimați colegi, pentru întrebări. Încerc să răspund cumva grupat la ele, acolo unde se lasă grupate răspunsurile. Mai întâi, în ce privește cifrele agregate și disparitățile pe care le acoperă, este adevărat că există uh, disparități între ratele de creștere, în special în ce privește um, cifrele de șomaj. Ne așteptăm ca toate cele 28 de state membre să crească anul acesta și uh, recunoaștem că uh, aceste rate de creștere însă nu sunt egale. În ce privește reformele care vin să uh, repare uh, situația uh, în care se află țările cu creștere mică. M-am referit deja la procedura de reechilibrare macroeconomică. Acele țări care prezintă dezechilibre majore vor primi tot mai multe și tot mai specifice recomandări privind uh, măsurile de luat și va exista și o monitorizare tot mai exactă și atentă uh, a acestora. Deci trebuie să ne uh, aplicăm mai mult asupra țărilor care au probleme structurale mai importante. În ce privește reconcilierea nevoii de mai multe investiții cu nevoia de a plana uh, inegalitățile sociale, o chestiune adusă în discuție de mai mulți uh, membri. Într-adevăr, trebuie să fim conștienți de aceste două uh, situații care trebuie puse în balanță, trebuie echilibrate. Tocmai de aceea intervine aici semestrul european și tocmai de aceea și formulăm uh, recomandările specifice de țară, tocmai pentru a echilibra uh, elementele fiscale, de politici fiscale. Sigur că problemele structurale din economie nu pot fi soluționate doar prin acumularea uh, unor datorii și mai mari. Uh, nivelul crescut al datoriei suverane în anumite țări în sine reprezintă un risc structural foarte important și riscă să lanseze statul respectiv pe o pantă descendentă. În ce privește pilonul social și măsurile ce trebuie luate pe piața forței de muncă, este valabil acest, același lucru. În ce privește politicile fiscale la nivel european, o, o voi lăsa pe colega mea, Maria Taisu, să răspundă. Ehm, recomandările specifice de țară cu privire la eh, taxare, la impozitare, aici eh, poziția noastră este să reducem povara fiscală uh, pentru, pentru muncă și pentru, pentru, mai ales pentru munca retribuită uh, cu salarii mai mici. Iar în ce privește uh, balanța de datorii, ea se regăsește în propunerea noastră. Apoi am mai fost o întrebare devenită tradițională privind uh, uh surplusul excedentul de balanță comercială a Germaniei. Într-adevăr, uh, tocmai acest dezechilibru al balanței comerciale face, uh, uh, este motivul pentru care am lansat o procedură de redresare macroeconomică, um, pentru că aici excedentul este de 6% în PIB uh, și uh, trendul este unul susținut și stabil. Tocmai de aceea am uh, propus uh, și am recomandat uh, să fie stimulate investițiile publice. M-ați întrebat și în legătură cu modul în care finanțele publice și finanțările publice ar uh, stimula sau nu exportul și importul de produse. Uh, uh, noi credem că investițiile publice ar putea să crească importul de mărfuri în Germania. În orice caz, am notat și investițiile suplimentare făcute de Germania anul trecut. Deci uh, am, am constatat că există progres în acest uh, domeniu. Totuși, uh, excedentul de balanță comercială este, se, se situează încă deasupra nivelului pragului țintă. Ați spus că nu există o măsură aplicabilă uh, tuturor statelor membre în ce privește pilonul social. Uh, Marian Tyson va uh, reveni la acest subiect, însă în ce privește pilonul social vreau să spun că nu nu căutăm să ne definim noi competențe și atribuții în domeniul social la nivel european. Aceste competențe vor rămâne în continuare la statele membre. Iar în ce privește uh, întrebarea legată de creșterea productivității și reducerea inegalității sociale, uh, măsurile practice pe care le sugerăm uh, sunt măsuri care sunt incluse în recomandările specifice de țară. De exemplu, la responsabilitatea cooperativă socială, Um, facem uh, recomandări pentru creșterea aptitudinilor și competențelor uh, salariaților și uh, când vine vorba de inegalitatea, inegalitățile sociale, luăm recomandări pentru o formulare mai diferențiată a politicilor fiscale, Uh, a politicilor pe, uh, care guvernează piața forței de muncă, toate acestea pot reduce inegalitățile sociale. Mulțumim, Pierre Moscovici, acum. Și de caitul. Foarte rapid, pentru că sunt de acord cu tot ce s-a spus. Împărtășesc primele reflexii ale domnului Hockmark. Într-adevăr, merg, lucrurile merg mai bine, dar nu merg chiar perfect. Și nu există nicio, niciun motiv pentru complezențe atunci când avem o creștere care este în continuare slabă față de creșterea mondială, când avem în continuare șomaj, când avem în continuare inegalități marcante. Deci, uh, întrebarea este cum putem crește creșterea potențială. Și aici cred că avem trei piste pe care aș vrea să le evoc foarte rapid. În primul rând, să urmărim uh, reformele structurale și să le impunem pe toate mai ales uh, țărilor care sunt în deficit. Apoi să de, uh, reducem dezechilibrele macroeconomice și împărtășesc ceea ce s-a spus legat de nevoia de a investi mai mult. Și în al treilea rând să reducem divergențele în uh, zona euro. Asta este una din cele mai importante priorități și este unul din obiectivele cărții albe pe care am uh, prezentat-o în legătură cu aprofundarea zonei euro. Uh, dacă avem uh, divergențe din ce în ce mai marcate în uh, zona euro, la un moment dat uh, va apărea problema legitimității democratice și politice. Și tocmai de aceea, extinderea zonei euro și aprofundarea ei trebuie să meargă în direcția convergenței macroeconomice. Și toate măsurile pe care le vom lua, fie că vorbim de măsuri pe, de capacitate bugetară, de reformarea guvernanței zonei euro, uh, toate aceste măsuri trebuie să respecte obiectivul nostru. În ceea ce privește contradicția posibilă între constrângerile bugetare și investiții, cred că aici avem o noțiune esențială pe care trebuie să o introducem în joc, și anume calitatea finanțelor publice. Nu cred că consolidarea uh, finanțelor publice este un pericol la adresa investițiilor. Vorbim despre o alegere politică și uh, cred că trebuie să uh, considerăm că investițiile sunt prioritare în toate țările. Știu că pot apărea obstacole în calea investițiilor în diverse țări care trebuie rezolvate, dar voința Comisiei uh, este să dezvoltăm uh, uh, investițiile. Asta a fost esența planului Juncker, care are succes. Cred că deja avem mai bine de 200 de miliarde de euro angajate în cadrul acestui plan și toate gândurile noastre merg în această direcție. Doamnă Beres, uh, ați vorbit despre fiscalitatea salariilor mici. Vreau doar să vă spun că împărtășesc observația dumneavoastră în ceea ce privește instrumentele fiscale care favorizează uh, datoria. Și avem două proiecte ale Comisiei care merg în sensul pe care vi-l doriți. Uh, piața de capital și, în domeniul fiscal, ideea de impozite comune impuse societăților. Este un proiect uh, major, un proiect de structură major și care are mai multe funcțiuni. În primul rând vorbim despre simplificarea fiscală și administrativă, care diminuează costurile întreprinderilor și apoi vorbim despre un instrument de luptă împotriva evaziunii fiscale și a evitării fiscale și în al treilea rând este o ocazie într-un proiect pe care l-am regândit în contextul eșecurilor anterioare să introducem uh, stimulente pentru investiții. Investiția în cercetare, dezvoltare, inovare și pentru tot ceea ce contribuie la dezvoltarea capitalului. Și aceste stimulente fac parte din reflexiile pe care le solicit eu Consiliului. Am avut o prima discuție serioasă la Consiliul Ecofin uh, săptămâna trecută, uh, care a demonstrat uh, o voință foarte puternică, dar și reticențe care trebuie să fie rezolvate. Bineînțeles, Comisia este deschisă la compromisuri, dar compromisurile trebuie să fie de calitate. Pentru că în momentul de față nu avem compromisuri de calitate, ci renunțări. și acest lucru se leagă și de reflexiile legate de calitatea finanțelor publice. Bineînțeles, am tot vorbit mult despre aspectul cantitativ al deficitului, dar, bineînțeles, există mai multe căi de a stăpâni deficitul. Și una din cele mai bune este calitatea finanțelor publice, care prioritizează obiectivele de investiții, pentru că astfel putem lupta împotriva inegalităților. Mulțumesc, Marian Tyson. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, la întrebarea lui Gunnar Hockmark, cum putem să ne organizăm sistemele astfel încât să avem o creștere și mai mare, pentru că creșterea actuală nu este suficientă. În portofoliul meu, ceea ce ar trebui să facem și ceea ce promovăm în pilonul social și în agenda de competențe, este să organizăm piața muncii astfel încât să avem toate talentele disponibile, deci toată lumea să aibă acces la piața muncii, dar uh, trebuie să dezvoltăm competențele pentru asta și de aceea trebuie să oferim oportunități de acces la educație de calitate, educație relevantă, formare relevantă. Competențele trebuie să fie actualizate, oamenii trebuie să aibă ocazia să învețe pe tot parcursul vieții, nu doar la 25 de ani, ci și la 55 de ani sau chiar 60 dacă îi așteptăm să stea mai mult pe piața muncii. Deci, în portofoliul meu trebuie să punem accentul pe competențe, pentru ca să crește productivitatea și permite inovarea. Claude Rollin, on the positive remarks. Îi mulțumesc lui Claude Roland pentru uh, observațiile pozitive legate de lupta împotriva inegalității. Am avut și o întrebare legată de dialogul social, ce facem pentru a-l îmbunătăți, pentru a-l consolida. Uh, Știți că la începutul acestui mandat Comisia a avut o conferință la nivel înalt, la nivel înalt pentru că am avut mulți participanți din rândul partenerilor sociali și ne-am pus de acord că vom crește dialogul social. Și am avut uh, inițiative foarte concrete în ceea ce privește consultările cu partenerii sociali la nivel național și la nivel european. Nu doar strict pe politicile sociale, ci și pe alte politici care sunt foarte importante pentru economie și pentru situația socială. Și asta facem, deci. Acum avem mult mai multe consultări cu partenerii sociali uh, la nivel european, dar le cerem statelor membre să facă acest lucru și la nivel național. Și facem asta și prin birourile noastre din statele membre, unde discutăm cu partenerii sociali. De asemenea, am convenit uh, să construim capacități în statele membre și la asta lucrăm acum. Este o muncă în plină derulare uh, care necesită foarte mult timp. Nu putem spune am decis și gata, a apărut și capacitatea. E vorba de organizare, e vorba de reprezentativitate, dar lucrăm și la asta. Cred că putem să spunem că ne-am ocupat din nou de acest lucru. Avem nevoie de parteneri sociali pentru a ne face politicile, pentru că atunci când ei sunt implicați, avem și o implementare mai bună în statele membre. În ceea ce privește sărăcia, întrebarea Mariei Arena. Sărăcia și situația femeilor în societate și pe piața muncii. În primul rând, atunci când vorbim despre flexibilitate și despre posturile cu jumătate de normă, e foarte adevărat că mulți oameni cu jumătate de normă ar dori să lucreze mai mult. Dar foarte mulți se bucură să aibă un loc de muncă flexibil și cu jumătate de normă, pentru că aceste posturi flexibile uneori ajută anumite categorii sociale, inclusiv femeile. Dar spunem uneori, deci am grijă cum mă exprim, pentru că știm că tocmai de aceea am revenit la, în pachetul privind echilibrul între viața privată și viața în câmpul muncii, știm că multe femei, din momentul în care au copii sau trebuie să aibă grijă de o rudă, participarea lor la, pe piața muncii este mai mică și încep să-și ia locuri de muncă cu jumătate de normă pentru că pot combina lucrurile și încep să, să câștige mai, mult, mai puțin ceea ce are un efect nu doar asupra vieții din prezent, ci și asupra nivelului de pensie ulterior. Și tocmai de aceea avem această discrepanță între pensii. De aceea am venit cu acest pachet privind echilibrul între viața privată și cea profesională. Pentru că avem și elemente non-legislative aici. Și în semestru subliniem că este nevoie uh, de uh, oportunități de îngrijire a copiilor și de alte servicii care să permită femeilor să combine mai bine responsabilitățile de familie cu viața profesională. În ceea ce privește sărăcia în general, știți la fel de bine ca și mine că vorbim despre o problemă multidimensională nu, pot, nu ai o singură soluție și tocmai de aceea trebuie să lucrăm din toate părțile pilonului. Vorbim de acces la educație, competențe, pentru că asta ajută oamenii să iasă din sărăcie, îi ajută să intre pe piața muncii, accesul pe piața muncii, condiții echitabile de lucru, și aici vorbim despre salariu minim și despre salarii echitabile, salarii bune, care să ofere un standard de viață bun, și protecția socială. Și spunem, uh, protecția socială bună există atunci când cei care au nevoie pot să profite, sunt susținuți. Și atunci când oferi prestații oamenilor, trebuie să le oferi și servicii bine dezvoltate, pentru că altfel pe termen lung lucrurile nu funcționează. Pentru a continua cu sărăcia. Da, doamnă Trebesius, atunci când uh, ne uităm la posibilitatea statelor membre de a organiza protecție socială, aceste posibilități nu sunt uh, egale pentru toate statele membre. Punctul de plecare este diferit. Germania poate face mai mult decât România, spre exemplu. Dar fiecare țară poate face ceva și tocmai de aceea subliniem acest lucru în recomandările noastre specifice pentru fiecare țară. Și de aceea, pe pilon, atunci când vorbim despre convergență, spunem că trebuie să ținem cont și de punctul de plecare diferit al statelor membre. Nu ne aruncăm cu capul înainte. Trebuie să fim cu picioarele pe pământ și să fim realiști și să plecăm de la punctul lor de plecare, dar fiecare poate face mai mult. Avem nevoie de convergență în uh, Uniunea Europeană, în special în uh, zona monedei unice, dar și în celelalte state membre. și putem coopera cu toți partenerii pentru a avea acest rezultat. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și acum uh, îi uh, predau președinția colegei mele. Mulțumesc. Continuăm cu întrebările. Câte un minut și jumătate. Dimitris Papadimulis va fi primul. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule comisar, domnule Moscovici, voi vorbi în limba greacă și uh, doresc să vă adresez următoarea întrebare. Mă refer din nou la țara mea, la Grecia. Grecia uh, este exclusă de la procedura semestrului european, dar există un obiectiv comun al celor care au primit uh, credite. Se spune că după octombrie 2018 uh, nu uh, va mai fi nevoie de un memorandum, că vom putea opera cu dobânzi obișnuite să ne împrumutăm de pe piețele externe. Astăzi ați spus că în urma celei de-a doua verificări, eh, va exista posibilitatea să nu mai fim monitorizați pentru deficitul excesiv. Dar eh, deciziile vor fi luate după finalizarea programului. Însă eu cred că aceste măsuri ar trebui să fie luate încă de pe acum, pentru că în felul acesta Grecia va fi eh, ajutată să se redreseze economic. Ce așteptări are Comisia Europeană din partea Eurogrupului începând cu 15 iunie, astfel încât să se ajungă la un acord general, pentru că noi am uh, făcut toate eforturile și am atins toate obiectivele care ne-au fost impuse. Știm uh, care a fost situația îndatorării în anul 2015, 2016, 2017. Uh, ce se așteaptă după ce Grecia uh, nu va mai fi într-o situație de deficit excesiv. Da, îmi pare rău, uh, dar am depășit timpul. Mulțumesc, dau cuvântul lui Ernest Cortason. Mulțumesc. Am trei uh, întrebări uh, concrete. În ce privește recomandările specifice pentru Grecia, punctul 9 în ce privește combaterea corupției este foarte binevenit. Propunerile sunt foarte bune, dar cum uh, va putea Comisia să urmărească dacă se implementează recomandările? Iar după aceea mai există și o problemă de licitații um, din uh, bani publici publici, dar aș vrea să știu dacă um, ați luat legătura cu autoritățile spaniole în ce privește acest tip de licitații. După aceea, în ce privește um, excedentul bugetar al Germaniei, um, nu există niciun fel de procedură de corecție pentru acest excedent comercial bugetar. Întrebarea este cât de mare trebuie să fie excedentul bugetar și cât timp trebuie să constatăm că există pentru a opera măsuri de redresare. Iar în ce privește um, uh, problemele din zona euro, în ce privește uh, Uh, deficitul uh, domnule Moscovici, uh, veți fi de acord că zona euro necesită o capacitate bugetară suplimentară pentru a combate contraciclicitatea Ehm, și dacă da, pentru că domnul Draghi a afirmat acest lucru, eh, cât de mare trebuie să fie capacitatea din punct de vedere al PIB-ului? Thank you. Mulțumesc, Jean Lambert. Da, nu o văd în sală. Da, am luat câteva secunde din timpul de uh, întrebări al uh, lui Ciri Lambert. Îi dau cuvântul acum Laurei. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc și comisarilor. Noi vorbim despre măsuri care trebuie să contribuie la creștere, dar în realitate um, realitatea pe care um, afirmăm că o cunoaștem foarte bine, este foarte diferită. Există însă peste 100 de milioane de săraci în Europa și asta ca rezultat a politicilor pe care dumneavoastră ați promovat-o, eh, încercând acum să justificați ceea ce este eh, de nejustificat. Pentru că statele membre eh, au uh, fost confruntate cu o politică de austeritate care a dus până la urmă la un masacru social. Deci uh, au fost erori uriașe uh, care nu pot fi justificate și care au crescut, 100, au dus la 100 de milioane de săraci în Europa și care vor sacrifica și generațiile viitoare. De ce? De ce s-a întâmplat așa? Care este obiectivul pe care vi-l propuneți? unde doriți să ajungem, pentru că noi nu putem să ne felicităm pentru faptul că statele membre respectă măsuri absurde care le-au fost impuse. Pentru că iată că rezultatul este sărăcia absolută care acum confruntă un întreg continent. Noi știm Uh, avem nevoie de măsuri care să creeze locuri de muncă, care să permită oamenilor să depășească um, acest uh, prag al sărăciei. Dar, uh, din păcate și sectorul locurilor de muncă este foarte afectat în clipa de față. Dar iată că noi ne felicităm că am procedat bine, că am operat corect prin reformele structurale. Când uh, vă veți uh, decide să recunoașteți că v-ați înșelat prin politicile promovate? Mulțumesc! Uh, mulțumesc, doamnă președintă, domnilor comisari! Cred că uh, Parlamentul și statele membre um, au primit uh, recomandări de priorități în ce privește combaterea inegalităților, dar trebuie să existe investiții, reforme structurale, o administrare responsabilă a bugetelor. Aceste măsuri însă nu pot fi aplicate în egală măsură în toate statele membre, iar în ce privește recomandările specifice fiecărui stat, apreciez faptul că ele sunt foarte specifice și aș dori să mă refer la recomandările pe care le faceți țării mele, Austriei, pentru că aici Aici se recomandă o reformare a sistemului de pensii, al sistemului locurilor de muncă. Da, ă, sigur, ă, în termen general este corect, dar ă, câteodată diavolul se ascunde în detaliu și când analizăm domeniul pensiilor, este adevărat că în Austria cresc cheltuielile cu pensiile, Uh, deși uh, poate că în alte state din Uniunea Europeană vor scădea. Poate că um, vârsta de pensionare, 65 de ani, este prea joasă, ar trebui să uh, o creștem. E adevărat că există și pensionări anticipate foarte numeroase în Austria, ceea ce va îngreuna transpunerea în practică a reformei. În ce privește sănătatea, de asemenea, resursele nu sunt uh, egal repartizate, iar în ce privește politica fiscală, recomandările dumneavoastră mi se pare a fi uh, incorrectă, pentru că este contraproductivă dacă ar fi să aplicăm recomandările pe care ni le faceți. Mulțumesc, Marco Vali. Mulțumesc, doamna președinte, și eu sunt de acord cu spusele domnului comisar Moscovici. Ne confruntăm cu o criză și criza cere reacții, dar cum puteți schimba strategia cu Comisiei Europene? pentru că în clipa de față există dezechilibre economice, politici monetare foarte dure Uh, care în clipa de față uh, sugrumă creșterea economică și trebuie să ținem seama și de uh, excedentele financiare ale țărilor de jos, ale Germaniei, care sunt foarte mari, inacceptabile. Deci, într-o uniune monetară, în zona euro, asta creează dezechilibre. Și totuși suntem obligați să promovăm anumite politici investiționale în toate statele. De fapt, Uniunea trebuie să fie un continent unit în care să nu existe și țări cu excedente financiare, bilanțiere. Deci, uh, politica monetară, uh, până la urmă, trebuie să fie foarte legată de aceste realități. Deci, uh, eu mă întreb de ce nu vă preocupă la nivelul Comisiei Europene această problemă, că, pentru că ar fi esențială pentru relansarea creșterii economice. Deci, acest excedent excesiv creează mari probleme. Mulțumesc, Dominic Martin. Se pare că nu este prezent. În cazul acesta, dar nu-l văd pe domnul Martan în sală. Îi dăm cuvântul acum comisarilor. Și vom începe cu domnul Dombrovski. Să aveți cuvântul. Uh, uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. Au fost, într-adevăr, uh, lansate destul de multe întrebări. legat de în, uh, recomandările specifice de țară pentru Spania, la punctul 1 am uh, abordat inclusiv măsurile de consolidare a cadrului de reglementare pentru achiziții publice. Ceea ce recomandăm, de fapt, Spania este să uh, stabilească uh, reguli uh, administrative unitare privind achizițiile publice pe plan național. Iată ce e înscris pe agenda noastră. Revin la excedentul bugetar german. Mai întâi, constatăm că acest excedent este, situează deasupra, peste, peste pragul uh, de referință, care este deja motiv suficient pentru lansarea unei proceduri de reechilibrare macroeconomică. În același timp, uh, observăm că există un trend de creștere a acestui excedentar și că, în paralel, măsurile uh, întreprinse de Germania pe latura de investiții Uh, nu, nu, compens, nu, nu compensează cumva uh, acest excedent uh, bugetar. Mai mulți deputați mi-au adresat întrebări privind capacitatea bugetară a zonei euro. Aici văd în aceste întrebări mai mult niște anticipări ale uh, documentului de reflexie privind uh, Uniunea Economică și Monetară care va apărea mâine. Deci nu vreau nici eu să vă dau prea multe uh, detalii. Uh, ele vor deveni disponibile foarte curând, ca și în raportul celor cinci președinți, documentul de reflexie va fi unul care va uh, prezenta situația uh, economică și fiscală în general în zona euro, cu toate aspectele incluse. O altă întrebare s-a referit la recomandările specifice de țară pentru Austria și cu referire specifică la uh, pensionarea înainte de termen. În în ce privește aspectele fiscale, recomandările noastre este să, recomandarea noastră este să se asigure o uh, viabilitate a sistemului de pensii în condițiile uh, acestei practici a pensionării înainte de termen. În ce privește participarea la piața forței de muncă, um, uh, am adus în discuție și am făcut recomandări privind um, Uh, ocuparea femeilor și ocuparea persoanelor uh, care au migrat recent înspre Austria. Uh, și aceste, din urmă, aspecte au implicații în domeniul pensiilor. Doamnă comisar Tyson. No... Mulțumesc, doamnă președinte. Nu cred că mi s a adresat în mod specific întrebări. Personal, la, iar la celelalte s-a răspuns deja. Domnule comisar Moscovici? Trei răspunsuri complementare. În primul rând, vreau să vă explic de ce nu am promovat Nu am promovat Grecia, deși s-au îndeplinit cerințele. Salutăm faptul că s-a redus deficitul bugetar mult sub 3%. Îmi pare rău că n-am exact cifrele uh, reale aici, e oricum mult sub. Dar uh, surplusul a fost, excedentul a fost de 4,2% în 2016, ceea ce înseamnă uh, cu 3,7% peste uh, pragul stabilit inițial. Bazat pe estimările noastre, această îmbunătățire va continua și în anii următori, este deci o veste bună și, după cum știți, discutarea închiderii celui de-al doilea program de revizuire se leagă de calea fiscală a Greciei. Și acest lucru va fi rediscutat în Eurogrup pe 15 iunie. Am făcut uh, progrese semnificative în ultima vreme, după cum știe toată lumea. Nu putem uh, încheia lucrurile. Sper să se întâmple la următorul Eurogrup. Comisia, ca întotdeauna, va face tot posibilul pentru a încerca să fie un broker uh, corect. Sfatul meu este ca autoritățile elene să-și asume responsabilitățile atunci când ne uităm la măsurile întreprinse, care sunt foarte multe și foarte ambițioase, în mod clar suntem, mergem în direcția cea bună. Dar știu de asemenea că există și uh, cerințe care trebuie să fie îndeplinite pentru a rezolva problema datoriei publice și sper că vom găsi o soluție rezonabilă în săptămânile care urmează. În acest context, Comisia va aștepta această discuție extinsă pentru a reveni asupra închiderii programului de asistență pentru Grecia, ceea ce ar fi bine dacă avem un acord. Ar avea un înțeles mult mai puternic. Și sperăm să se întâmple așa foarte curând. În ceea ce privește întrebarea legată de Austria, în 2013 uh, am ajuns la 12,9% din PIB și va crește cu 0,5% din PIB până în 2060, ceea ce e clar mult uh, peste minus 0,3% din PIB. Deci există în continuare o provocare pentru sistemul de pensii și pe termen scurt. În ultimii ani, Austria a făcut reforme în sistemul pensiilor, care a crescut uh, vârsta de pensionare, dar pe termen mediu și lung, uh, Austria se confruntă cu costuri crescute pentru pensii și nu are o strategie suficient de clară pentru a stabiliza situația. din punctul de vedere al Comisiei, o legătură automată între vârsta de pensionare și schimbările în durata de viață ar putea să fie o soluție. Și o să revin, nu o să revin foarte mult la ceea ce am spus uh, în ceea ce privește lipsa de cerere și nu o să repet ce am spus legat de investiții, și de nevoia de capacitate fiscală. Da, eu cred că Mario Draghi și sugestia lui Mario Draghi, de fapt, merge în direcția cea bună. Având în vedere că sugerează același lucru de patru ani, e normal să fiu de acord cu el. Dar aș menționa un lucru legat în special de Germania și țările de jos. Este vorba de creșterea salariilor. Nu este mm, de competența noastră să ne ocupăm de aceste competențe ale statelor membre, dar putem face sugestii pentru a avea într-adevăr o situație relevantă. Mulțumesc! Trecem acum la lista intervențiilor spontane. Domnul Bulman. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, eh, doamna președinte. Am o întrebare specifică pentru domnul Dombrovskis. Eu înțeleg pe deplin că dumneavoastră trei, cel puțin așa am înțeles eu, uh, vreți mai multă convergență și convergență mai bună. Și pe bună dreptate și vrem să vă susținem. Gunnar Höckmark are dreptate, trebuie să îmbunătățim uh, situația economică. Dar avem în continuare țări cu probleme uh, specifice și țări care au spațiu de manevră. Acest lucru a fost indicat și în pozițiile dumneavoastră, dar cum rămâne cu țările cu excedent? Și cât de mare trebuie să devină excedentul pentru ca Comisia să intervină? Pentru că n-ați răspuns la această întrebare. A spus că nu mă aștept la așa ceva, dar aș vrea să revin la asta. Acest exercițiu se numește dialog. Aveți un dialog fructuos cu noi și mă aștept că aveți dialoguri și cu țările respective. Dar țările respective ce spun? Dacă vorbim despre țările de jos și despre Germania, ce spun atunci când vă duceți la ei și le spuneți, vă rog, folosiți-vă spațiul de manevră pentru a crește tentativele noastre de a avea o convergență mai bună. Care este reacția lor? Noi am vrea să știm care este, în ce situație este dialogul, pentru că știu că în pachetul de șase măsuri a fost extrem de important pentru noi să știm că avem două părți ale procedurii de dezechilibru. Mulțumesc, Silva Pereira. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voiam să pun o întrebare legată, ă, o întrebare pentru domnul comisar Moscovici. În ceea ce privește cazul specific al Portugaliei, ați subliniat vestea bună că Portugalia se ocupă de procedura de deficit excesiv. Nu e vorba doar despre reducerea deficitului bugetar, ci și pe, despre o îmbunătățire a economiei. Avem deja trei semestre în care am avut o creștere peste media zonei euro. Există și o stabilizare a sistemului financiar, există și o îmbunătățire pe piața muncii și ținând cont de toate aceste evoluții pozitive, credeți că am putea să sperăm la vești bune și din punctul de vedere al ratingului, deci din partea uh, agențiilor de rating pentru uh, datoria publică portugheză? putem să ne așteptăm și la un cadru european mai favorabil care să permită Portugaliei și altor țări europene să facă față mai bine uh, problemei împrumuturilor neperformante, mă scuzați, ar fi posibil să avem un cadru european pentru a face față acestor uh, probleme. Mulțumesc, domnul Șolte. No question from you. Nu aveți întrebări? Bun. Doamna Moran Chartier. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, comisarilor care au venit pentru a ne da o imagine de ansamblu care se îmbunătățește, dar e în continuare fragilă. Cea mai bună cale de a lupta împotriva sărăciei este integrarea profesională și mi se pare că există trei pârghii pentru a stimula capitalul uman pe care am putea uh, insista în acest tablou. În primul rând, cele 10 meserii care recrutează uh, cel mai mult a, acum nu existau în urmă cu 10 ani. Deci vedem foarte bine că formarea uh, standard cu diplomă nu se mai ridică la înălțimea așteptărilor pieței. Trebuie, deci, după părerea mea, să stimulăm formarea prin competențe transferabile în toate statele membre, pentru că altfel vom face eforturi în van și pe termen foarte scurt și vom fi depășiți din nou de rata șomajului. Competențele transferabile ar trebui să facă parte din recomandările făcute statelor membre. A doilea punct aveți indicatori în ceea ce privește uh, fuga de creiere, exodul de creiere din Europa către alte țări care au o competitivitate mai mare și cum putem face astfel încât să uh, păstrăm aceste creiere în Europa. Inovația și cercetarea există, e o prioritate, dar a doua prioritate extrem de importantă este păstrarea creierilor și, în al treilea rând, stimularea mobilității în țările europene. Și cred că și aici uh, aceasta este o recomandare pe care ar trebui să o putem face uh, statelor membre, pentru că mobilitatea este o garanție de luptă împotriva șomajului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Mavrides! Mulțumesc, doamna președinte! Uh, vreau să mă refer la ultima observație făcută de coleg, da, nu aceasta era întrebarea la care uh, vreau să mă refer. Mobilitatea muncii este diferită față de formare. Noi, în țările din Sud, Grecia, Portugalia, Italia, Cipru și altele, suferim pentru că cei mai buni dintre cei mai buni pleacă din țările noastre și merg în alte țări ale Uniunii Europene. Și vin acum la uh, Întrebarea pe care doream să o adresez, prima de natură generală, este următoarea. În urmă cu câteva luni, în uh, Comisia Econ am avut o dezbatere cu conducătorul grupului Euro. Doamnelor și domnilor comisar, vă preocupă faptul că în urmă cu câteva luni uh, am discutat aici măsuri colective pentru țările care aveau dezechilibre excesive și acum nu mai vedem nimic? Mi se pare o contradicție a procedurii și asta vă preocupă? Apoi, a doua întrebare, uh, problemele de natură socială. Întrebare pentru doamna Tyson. Creditele de la FSE, care reprezintă 21%, au fost uh, angajate pentru Cipru. și se pune problema accesului grupurilor vulnerabile. Ceea ce e foarte bine, dar uh, vreau să vă semnalez și o altă problemă. Familiile cu copii care au handicap, odată ce ajung la vârsta de 21 de ani, nu mai au încotro să se îndrepte pentru ajutor. Și aceste persoane ajung în aziluri eh, psihiatrice. Mulțumesc. Doamna, Doamna Helga Stevens nu este aici. Eh, domnul Anemans. Eh, er Doresc să adresez o întrebare doamnei Tyson, pentru că uh, de fapt, în Belgia, uh, pentru cei care cunosc situația foarte bine, rezultatele nu sunt foarte uh, bucurătoare. Există o procedură de deficit 106% din uh, datoriile sud-est europene sunt foarte mari. 1,7 miliarde ar fi încă necesare. Există Uh, um, centrale atomice îmbătrânite care continuă să funcționeze, Uh, și uh, există și uh, un nivel de impozitare foarte ridicat, dar oricum întreg sistemul fiscal este foarte învechit. În anul 2014, pentru toate partidele politice, era clar că statul trebuie să fie reformat și ne doream o soluție pe bază de autonomie locală. Poate că acum ar fi trebuit Comisia să recomande de o mai mare autonomie în decizii. De ce oare Comisia nu se ocupă de această problemă politică mai delicată, problema autonomiei? Mulțumesc foarte mult, doamna Gualtieri. Arvoisa rouva puheenjohtaja, Suomi on ollut EUn mallioppilas ja ohjeita talo. Mulțumesc foarte mult. Noi am respectat toate regulile uh, în ce privește pactul de stabilitate și de creștere economică. Totuși, economia noastră a avut de suferit datorită unei creștere zero de-a lungul mai multor ani. A crescut rata uh, șomerilor uh, și infrastructura privind bunăstarea cetățenilor este în condiții destul de bune. Dar ce se întâmplă până la urmă cu Finlanda? În timp ce Suedia, un stat vecin, s-a dezvoltat foarte bine, în Finlanda au existat probleme. Iar iată că uh, diferența este pentru că Suedia nu este parte a zonei euro. Oare nu cumva tocmai uh, moneda unică euro creează atâtea probleme? Mulțumesc! Domnul Dombrovskis, vom începe cu dumneavoastră pentru a răspunde la întrebările adresate. Mulțumesc, doamna președintă. Pentru a reveni la problema uh, excedentului uh, comercial uh, al Germaniei, nu sunt de acord uh, cu ideea că la nivelul Comisiei nu se întreprinde nimic, uh, pentru că uh, tocmai de aceea um, există o procedură de dezechilibru macroeconomic declanșat în, în relație cu Germania. De aceea uh, avem uh, această uh, analiză, dar acest dezechilibru încă nu este unul excesiv. Sigur că așteptăm acum răspunsuri din partea Germaniei și țărilor de jos în acest context. Și trebuie să vedem că există voință pentru o, o creștere a investițiilor publice deci, din acest punct de vedere, au existat deja o serie de inițiative în Germania. După aceea, sigur că există și uh, în ce privește metodologia unele argumente, acest surplus uh, pot fi, eh, poate fi până la urmă analizat și în relația cu alte state membre din zona eh, euro, dar și din afara Europei. Eh, trebuie să vedem care sunt calculele matematice din acest punct de vedere este de asemenea un aspect pe care îl analizăm. Iar în ce privește țările de jos, aici există o uh, uh, rată înaltă a reexportului, uh, pentru că este activitatea portului Rotterdam uh, care este foarte uh, implicat în acest tip de relații comerciale. Dar uh, sigur că și uh, guvernanții din țările de jos uh, au ascultat care sunt motivele noastre de îngrijorare și aduc contraargumente. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Tyson. Mulțumesc, doamna președintă. În ce privește investirea în capital uman, stimularea dezvoltării capitalului uman. Sigur că trebuie să facem mai mult și este de maximă importanță. Cred că doamna Moran Chartier s-a referit foarte bine la acest subiect și este o prioritate în ce privește uh, drepturile sociale și preocupările noastre în cadrul acestui pilon. Trebuie să vedem uh, care sunt problemele legate de uh, sărăcie, de incidența sărăciei, care este pregătirea oamenilor, care este nevoia unei industrii competitive, pentru că într-o industrie competitivă trebuie să, uh, ca și forța de muncă, să aibă uh, competențele necesare care să permită pe piața muncii dezvoltarea societății. Deci trebuie să avem uh, în vedere și avem în politicile noastre aceste aspecte în vedere. Sigur că putem face mai mult, dar tocmai de aceea am dezvoltat și agenda competențelor profesionale cu câteva luni în urmă. Și sigur că trebuie să analizăm până la urmă recunoașterea competențelor uh, nu doar pentru profesiile în clipa de față bine reglementate, trebuie să vedem cum putem îmbunătăți lucrurile, cum putem reorienta profesional oamenii pentru ca să dobândească competențele uh, necesare pieței muncii, cum putem uh, să stimulăm inclusiv uh, învățarea informală. Iar în ce privește uh, exodul creierelor, da, este une, uh, o mișcare a creierelor și în interiorul Uniunii Europene, între statele membre și în afara uh, continentului. Problemele sunt mai mari pentru anumite state membre, în care, într-adevăr, forțele de, forța de muncă foarte bine pregătită părăsește uh, țara. Și, uh, din acest punct de vedere, uh, am comandat un studiu pentru a identifica bunele practici care să poată să stăvilească acest exod al creierelor deci, până la urmă este și o piață nu doar a muncii, ci o piață a creierelor. Și știți că Uniunea Europeană, ca toate statele membre, am semnat Convenția Națiunilor Unite privind drepturile fundamentale ale persoanelor cu dizabilități și una din, unul din elemente este să acordăm o atenție preferențială uh, îngrijirii non-instituționalizate a persoanelor cu dizabilități. Deci noi uh, încercăm să susținem familiile să întrețină aceste persoane acasă, să nu uh, fie neapărat instituționalizate. Mulțumesc. Domnule Moscovici, aveți cuvântul. Nu am decât, decât o întrebare. Voi acorda un răspuns privind Portugalia. Este clar că ieșirea din procedura de deficitului excesiv este foarte importantă pentru economia Portugaliei nu doar uh, ținând seama de pragul de 3%, ar trebui să reducem acest uh, deficit chiar uh, sub 2% și evoluția este bună și salut eforturile întreprinse. Iar nu comisia până la urmă trebuie să se ocupe de aceste agenții de orientare dar eu ce pot să spun aici, ce am spus și la conferința de presă față de mass media uh, portugheză, este o performanță macroeconomică care se ameliorează, chiar dacă uh, există încă un nivel ridicat al îndatorării, nu ar fi lipsit de logică ca cei care evaluează economia portugheză să se țină seama că riscul nu trebuie privit uh, în clipa de față printr niște ochelari, niște lentile cu care l-am uh, analizat uh, ieri sau în trecut. Deci, acești agenți de notație care evaluează riscul trebuie să ia în considerare evoluțiile pozitive și care trebuie să ducă la o uh, încredere. Um, sigur că fiecare trebuie să uh, aibă sentimente pozitive sau negative față de euro conform propriilor convingeri, dar uh, eu cred că situația din Finlanda nu este neapărat una nefericită. Uh, eu cred că uh, agenda politică a fost foarte bine uh, definită. Iar atunci când se analizează performanțele finanțelor publice, sigur, putem să ne comparăm și cu alții, dar poate că și situația de pornire a fost una diferită față de cea a Suediei. Deci, fiecare țară trebuie să își valorifice propriile aturi pentru. Uh, sigur că și la nivelul comisiei, din acest punct de vedere, analizele sunt diferențiate și sigur că trebuie să încurajăm statele să uh, opereze reformele necesare conform proprii specificități. Mulțumesc, domnule Moscovici, și vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru întrebările uh, inteligente și uneori uh, foarte uh, dure adresate comisarilor uh, și mulțumim și pentru răspunsurile oferite astăzi. Vom uh, avea și alte ocazii de a adresa întrebări comisiei. Mulțumim uh, comisarilor pentru participare.